Reluăm ședința. Iată care este rezultatul celui de-al treilea tur de scrutin pentru algerea vicepreședințelor. Numărul de votanți 656. Buletine albe sau nule 12. Sufragii exprimate 644. Iată care sunt rezultatele obținute de candidați. Roberta Angelili 274. Isabel Durand, 276. Cam, domnul Kaminski. Kaminski Mișal, 174. Silvana Cochmerin, 186. Macmillan Scott Edward, 244. Martinez Martinez Miguel Angel 327 Roch Berend Dagmar 287 Rocek Dibor 278 Schmidt Pal 257 Vidal Quadras Alejo 308 Diana Wallis 272 Wieland Reiner 237. Pe baza acestor rezultate, vă comunic faptul că vicepreședinții au fost aleși după cum urmează. Miguel Angel Martinez Martinez, Alejo Vidal Cuadras, Dagmar Roth Berend, Libor Roucek, Isabel Durand, Roberta Angelilli. Paul Schmidt. Edward Macmillan Scott. Rainer Wieland. Silvana Koch-Merin. Koleżankom i kolegom, którzy zostali wybrani. Toți colegii care au fost aleși Uh, pe posturile de vicepreședinte ai Parlamentului European. Uh, vă doresc uh, toate cele bune. Cu siguranță vom colabora și întâlnirea vicepreședintelor va avea loc în zilele care urmează, conform articolului 15, paragraful 2 din regulament. Data întâlnirii va fi stabilită în uh, ordinea voturilor. Dacă voturile sunt la egalitate, atunci uh, noua componență uh, se va face în funcție de vârstă. Vom trimite noua componență tuturor persoanelor interesate și tuturor instituțiilor europene. Ședința se suspendă până la ora 9 mâine dimineață. O seară bună pe mâine! Bye.